Okay, welcome to... Bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Țin să le urez bun venit tuturor, tuturor reprezentanților din parlamentele naționale. Bine ați venit la acest punct, la acest schimb de opinii în legătură cu semestrul european. E vorba de raportul din inițiativă privind uh, coordonarea, implementarea priorităților pe 2012 din cadrul semestrului european. Această dezbatere uh, ține de sesiunea obișnuită a comisiei noastre ECON. E un eveniment care face parte din eforturile noastre de a consolida cooperarea dintre Parlamentul European și cele naționale în cadrul semestrului european. E o dezbatere de actualitate. Discutăm despre ciclul 2012 al semestrului european. Acum vor trebui puse în practică recomandările comisiei în proiectele de bugete naționale care sunt discutate în parlamente. Și în uh, situația actuală, când criza economică și când datoria suverană au un efect atât de mare, uh, în uh, aceste discuții pot avea un impact asupra statelor membre. Un raport din proprie inițiativă privind uh, ciclul 2012 este discutat acum în Parlamentul European, raportor fiind domnul Jean-Paul Gozes. Această dezbatere are ca scop uh, aducerea de contribuții la acest raport care va fi adoptat oficial în octombrie. Vrem să îi dăm un feedback comisiei în legătură cu ciclul 2012 din semestrul european înainte de publicarea um, raportului anual privind creșterea. În ceea ce privește limbile, avem 22 de limbi, deci sper să avem limbi pentru toată lumea. Dacă membrii din parlamentele naționale doresc să intervină, sunt uh, rugați să completeze un formular pe care să-l uh, îmâneze ușierilor. Eurodeputații pot interveni, uh, pot cere să intervină ridicând mâna. Întâi îi dau cuvântul domnului Jean-Paul Gozes, care ne va prezenta raportul dumnealui. 10 minute, Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Donc, le, ce rapport euh, concerne donc le, le semestre european. Je rap... Mulțumesc, doamnă președinte. Este raportul despre semestrul european, despre punerea în practică a recomandărilor din semestrul european. Știți că țările din zona euro se află într-o situație în care coordonarea politicilor economice este foarte insuficientă, lucru care a dus la apariția unor elemente ce țin de criză, cum ar fi apariția datoriei suverane. De ce s-a introdus acest semestru european? Pentru a limita contagiunea între statele membre și pentru a limita contradicțiile dintre bugete și politicile economice. Acest sistem permite uh, statelor membre să aibă o discuție în legătură cu politicile lor economice și financiare și Ne permite de asemenea să corecteze erorile existente. E un semestru european care ține mai mult de șase luni, însă știți că în Europa de multe ori se folosesc uh, termeni uh, într-o accepție diferită de cea cunoscută cetățenilor de rând. Suntem într-un an pregătitor pentru buget, au loc schimburi între ministrii de economie și de finanțe din Uniunea Europeană pentru a examina condițiile în care sunt pregătite următoarele bugete naționale. Și aici va trebui să încercăm să stabilim ce elemente pot constitui, pot avea un efect negativ în cadrul anumitor bugete. Deci trebuie să vedem care sunt elementele cu uh, potențial de contagiune. Discuțiile au loc între statele membre, uh, Comisie, Parlamentul intervine, Parlamentul European intervine în faza preparatorie, când își dă avizul în legătură cu uh, recomandările care pot fi uh, făcute la nivel european. Trebuie să precizăm faptul că rolul Parlamentului European nu este de a se implica în situația fiecărei uh, țări membre. Noi vrem să ne asigurăm că metodologia folosită este eficace și că recomandările comise validate de Consiliu sunt puse în aplicare. E vorba de niște recomandări suficient de clare și de precise pentru ca ele să fie eficace. Deci nu vrem să repetăm uh, recomandări de tip general, uh, cum ar fi avem nevoie de reforme structurale și așa mai departe. Noi avem nevoie de niște recomandări care să țintească într-adevăr problemele ce apar în diferitele state membre. Probleme care trebuie soluționate pentru a avea o mai bună coordonare a politicilor economice. Cea a doua parte a anului, așa numitul semestru național, în care statele membre acționează, ca de obicei, pentru pregătirea documentelor financiare, a bugetului, ținând cont, bineînțeles, de recomandările adoptate la nivel european. Bineînțeles, se pune problema ponderii pozițiilor diferitelor instituții. Trebuie să vedem care sunt prerogativele parlamentelor naționale, mai ales în ceea ce privește votarea bugetului. Raportul de care m-am ocupat eu uh, încă nu a fost elaborat, a fost depus un proiect de raport, s-au înaintat amendamente la acest proiect de raport. Chiar ieri am lucrat la acest text, am ținut cont de amendamentele diferiților colegi pentru a încerca să avem o poziție realistă și pragmatică a Parlamentului European în legătură cu semestrul european. O poziție prin care să arătăm dorința noastră de a ne implica în acest proces. Când mă refer la implicare, mă gândesc la uh, faptul că la nivel european se exercită controlul democratic. Trebuie să înlăturăm orice risc de neînțelegere, Parlamentul European. Nu dorește să judece în uh, niciun fel recomandările făcute statelor membre, nici nu vrea să uh, își asume rolul parlamentelor naționale și să preia prerogativele acestora. Nu. Pur și simplu, în ceea ce privește deciziile europene, ne dorim să existe un control democratic exercitat pe deplin de Parlamentul European. În ceea ce privește proiectul de raport care este supus Uh, discuțiilor, am uh, păstrat abordarea comisiei în legătură cu reformele structurale și, bineînțeles, cer ca bugetele să fie viabile pe termen lung. Adevărata întrebare e dacă statele membre sunt uh, gata să ia suficient de în serios angajamentele luate pentru uh, a pune în practică politici ce sunt menite să îmbunătățească situația financiară. E important ca statele membre să pună în practică măsurile pe care le-au anunțat și e important ca la nivel european să urmărim această punere în aplicare și să facem o evaluare în funcție de obiectivele prestabilite. Bineînțeles, credem că nu e neapărat foarte eficient să tot venim cu noi propuneri, fără ca măsurile hotărâte anterior să fi fost puse în practică și să fi fost evaluate, să vedem care este eficiența lor uh, din perspectiva obiectivelor pe care le urmărim. Deci, care este pentru noi uh, raportul dintre semestrul european și prerogativele statelor membre, cum putem avea o mai bună eficiență acțiunilor uh, economice din partea statelor membre pentru a obține stabilitatea necesară de care avem atâta nevoie, atât pentru, creativ, pentru credibilitate, cât și pentru a crea locuri de muncă uh, de care să beneficieze cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Vă voi spune acum cum se va desfășura dezbaterea. Alternativ le voi da cuvântul uh, la doi deputați din parlamentele naționale, după care la, uh, va lua cuvântul un eurodeputat. Deci, doi deputați sau senatori, după care un eurodeputat și vă rog de asemenea să respectați uh, timpul alocat. Dacă mai mult de o persoană dintr-o anumită țară dorește să intervină, vă rog să vă coordonați între dumneavoastră la parlamentele naționale. Și după ce vor fi uh, intervenit toți uh, deputații de la toate parlamentele naționale vom avea o a doua rundă de intervenții. Ideea e să intervină cineva din partea fiecărei țări. În încheiere, raportorul va trage câteva concluzii. Primii doi deputați pe care am. Domnul Kajan Kreiner, vicepreședintele Comisiei pentru Finanțe, după care Mă scuzați, dumnealui este din Austria, după care va urma domnul Carl Hamilton din Suedia. Începem prin urmare cu domnul Kreiner din Austria. Aveți cuvântul. Trei minute. Thank you, Madam Chair. Um, and thank... Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și raportorului pentru că a prezentat subiectul dezbaterii noastre. Voi vorbi însă în germană, mi-e mult mai ușor. Prima întrebare, doamnelor și domnilor. Semestrul uh, acesta este unul care vizează uh, nu doar reformele pe o jumătate de an. De exemplu, noi, la noi în Austria uh, există foarte multe decizii care trebuie luate în primăvară pentru că atunci avem uh, politica intermediară uh, bugetară și um, ținem cont de ceea ce se decide pentru următorii patru ani în termeni bugetari. Deci semestrul european este mai mult un instrument de monitorizare, nu neapărat pentru uh, evaluarea pe termen uh, scurt, ci mai degrabă pe termen mediu spre lung, pentru a vedea și a putea compara ce se întâmplă cu evoluția din statele membre. În procesele de reformă, uh, Uh, e vorba de evoluții care nu apar de azi pe mâine și nu sunt de măsurat întotdeauna de la o zi la alta, ci sunt evoluții pe termen uh, mediu spre lung, așa că eu nu cred că în acest caz ar trebui să avem niște așteptări mult prea mari, pentru că nu trebuie să sperăm că șase luni mai târziu să putem emite niște recomandări foarte ferme, pentru că nu întotdeauna, nu întotdeauna știm despre ce este vorba și ce ne va aștepta. Să ne axăm uh, pe obiectiv mai mult. Mi se pare că acum, uh, din ce în ce mai mult, lumea nu se mai axează pe obiectiv, ci pe calea de a ajunge către obiectiv și cred că ar trebui să fie uh, posibil ca în plan național să se poată uh, dicta direcția de a ajunge la obiectivele care sunt stipulate, desigur, în plan comunitar. Deci să lăsăm să uh, dictăm drumul în plan național. Mi se pare că aici există uh, Um, o relație directă între economie și finanțe de o parte și de cealaltă parte um, servicii sociale, locuri de muncă și așa mai departe. Și mi se pare că uh, se dorește amânarea acestei uh, corelări uh, la Consiliu și la Parlamentar. Mie mi se pare corect să existe un echilibru. Și ultimul aspect pe care vreau să-l menționez astăzi și care este foarte important, discutând despre obiectivele Europa 2020, mi se pare că aici avem vreo 40-50 de obiective foarte importante pe care încearcă statele membre să le atingă, dar deocamdată două obiective sunt foarte importante, deficitul de 3% și cota de îndatorare de 60%. Acestea sunt cele două elemente extrem de importante care mereu apar în orice dezbatere. Și mie mi se pare că aceste obiective sunt enorm de importante, trebuie să capete o, o, o însemnătate aparte, dar lipsește ceva și anume uh, rata ocupării, rata șomajului și mai ales șomajul în rândul tinerilor. Și mi se pare că aceste elemente spun mult mai multe despre funcționarea unei societăți. Având proceduri pentru deficit uh, depășit, ar trebui să ne gândim și ce proceduri putem implementa în cazul în care se ajunge la un șomaj exacerbat, mai ales în rândul tinerilor. Eu sunt de părere că avem acum posibilitatea, nu doar în plan politic, ci și în plan procedural, să ne axăm mult mai mult pe problema șomajului. Nu că deficitul ar fi mai puțin problematic, mai, mai puțin problematic decât șomajul, dar mi se pare că există o, o uh, relație uh, direct proporțională între aceste două subiecte. Mulțumesc și acum domnul Hamilton, trei minute. Microphone. Rog să folosiți microfonul. Is it now on? Okay, fine. Uh, well, I'm coming from Sweden. Sunt suedez, sunt eu o țară care nu are moneda euro. Unii dintre suedezi își doresc să adere la moneda, la spațiul euro, alții nu. Însă, în orice caz, e important să lăsăm portița deschisă pentru aderarea la zona euro. Avem un sistem foarte strict de supraveghere bugetară. Asta nu pentru că suntem neapărat foarte deștepți, ci pentru că am avut o criză cu mult înaintea altor țări. Și anume la începutul anilor 90, o criză bancară foarte gravă. Am avut un deficit uh, bugetar anual de 12%, am naționalizat bănci care ulterior au fost uh, reprivatizate. Avem acum niște reguli bugetare foarte stricte și anume un obiectiv de surplus de 1% pe ciclu de afaceri. Avem niște indicatori foarte bine specificați, e foarte clar cum trebuie atins aceste obiective. Avem de asemenea și uh, o limitare a cheltuielilor viitoare. Aceste măsuri, precum și reformarea sectorului pensiilor, ne-au ajutat foarte mult, deci de la începutul anilor 90 până încoace. De aceea sprijinim uh, semestrul european și toți, uh, toate aceste mm, obiective indicative care sunt introduse în acest ciclu. Suntem de acord cu evaluarea țărilor și cu emiterea de recomandări. Singurul lucru care ne deranjează e faptul că nu vrem ca alte țări sau Comisia să aibă un cuvânt de spus în legătură cu sistemul nostru intern. Noi avem un sistem descentralizat cu implicarea sindicatelor, lucrurile funcționează foarte bine și nu ne dorim ca cineva să își bage nasul. Toamna aceasta Parlamentul nostru va lua o hotărâre în legătură cu tratatul bugetar. Vom discuta, bineînțeles, despre Uniunea Bancară și despre uh, partea care ține de supraveghere. Pe ansamblu vă pot spune că deocamdată Așa cum spunea și antivorbitorul meu, problema noastră este șomajul în rândul tinerilor, care e de aproximativ 7,3%. În orice caz ne străduim din răzputeri să-l reducem. Și avem probleme ca și în alte țări. E nevoie de reforme structurale. Însă, după cum spuneam, noi suntem pentru niște reguli foarte stricte de supraveghere bugetară. Deci țin să subliniez asta. Vă mulțumesc. Acum, în numele Parlamentului European, îi dau cuvântul doamnei Lisa Ferreira, raportor din umbră. Trei minute. Mulțumesc. Eu am fost raportor din umbră în numele socialiștilor și democraților la raportul privind semestrul european. Sunt în continuare, de fapt, raportor din umbră. Eu îi mulțumesc domnului Gozes pentru deschiderea de care a dat dovadă. Trebuie să vă spun că vrem să redefinim un echilibru între libertățile pe care le au statele membre de a-și hotărâ soarta prin buget și, pe de altă parte, limitele aduse acestei libertăți. Dați fiind că avem un viitor comun, suntem foarte interconectați, țările noastre, economiile noastre sunt interconectate, mai ales cele din zona euro. E o inițiativă care vine ca reacție la criză. Trebuie să ne amintim însă că această criză a apărut după 12 ani de creștere insuficientă în zona euro, o perioadă de dezechilibre crescânde între economiile statelor membre. Trebuie să ținem cont de aceste lucruri când vrem să corectăm situația și când vrem să corectăm manifestările acestei crize, mai ales deficitul și datoria. Trebuie într-adevăr să reglementăm piețele financiare, trebuie să creăm condițiile pentru relansare economică. În momentul de față, obiectivul nostru e ca această armonizare și acest control al procesului bugetar să includă nu doar o disciplină suplimentară care vine din pachetul cu șase, respectiv două măsuri și din pactul de creștere și stabilitate. Nu vrem să se țină cont de nevoia de a face o sinteză între disciplina bugetară și nevoia de a promova o convergență între economiile statelor membre, mai ales ale celor din zona euro. Trebuie să facem o sinteză echilibrată între obiectivele noastre de inovare, știință și tehnologie din obiectivele de pe agenda 2020, obiectivele de creștere și ocupare pe de o parte și disciplina bugetară. Trebuie să recunoaștem de asemenea importanța fundamentală a recomandărilor pe care le face Comisia pe măsură ce verifică modul în care sunt respectate obiectivele prevăzute atunci când aceste recomandări nu dau rezultatele prevăzute, ele pot fi revizuite, trebuie să fie revizuite și e absolut esențial să recunoaștem rolul actorilor sociali din țările noastre, rolul sindicatelor, importanța concertării sociale, uh, rolul implicării active a parlamentelor naționale. Acesta este spiritul în care lucrăm și sper să ajungem la o înțelegere comună aici uh, în Parlamentul European. Vă mulțumesc! Thank you very much. And the next two national parliamentarians first. Vă mulțumesc. Acum, din partea Senatului francez, domnul Marini, președintele Comisiei pentru Finanțe, după care din partea Belgiei,

Merci. Mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare pentru faptul că a organizat această întâlnire care este urmarea naturală a întâlnirii noastre din februarie anul acesta. În răspunsul adresat în numele Senatului francez am, am transmis anumite observații și am constatat faptul că ele se regăsesc în documentul de sinteză, lucru pozitiv care arată că s-ar putea um, instaura astfel de metode de lucru pe termen lung. Aș dori să spun un lucru în ceea ce privește Franța și programul nostru pentru următoarele săptămâni. Comisia noastră pentru finanțe s-a este sesizată sau discută două texte esențiale. Pe de o parte, Pe de o parte, ratificarea TSCG și, pe de altă parte, legea organică privind finanțele publice. Este foarte Este foarte, foarte posibil, probabil că tratatul privind stabilitatea și creșterea va fi ratificat. Majoritatea de stânga nu poate obține singură ratificarea dacă voturile opoziției uh, nu ar fi și ele exprimate în favoarea acestui text. Cred că e un lucru bun pentru că um, asta arată că există o sprijin larg pentru angajamentele luate. Apoi, legea organică, care în dreptul francez este nivelul uh, uh imediat inferior Constituției, va transmite reguli precise. Um, se va referi la conceptele privind tratatele bugetare ale diferitelor state din zona euro și anumit, această lege organică va crea pentru prima dată în Franța ceea ce economiștii vor numi un comitet bugetar independent, uh, for de Um, monitorizare, așa numitul înaltul Consiliu pentru Finanțele Publice și acest înalt Consiliu va avea un rol esențial pentru adoptarea prevederilor macroeconomice, pentru um, abordarea în detaliu a unor noțiuni cum ar fi deficitul structural uh, și uh, eforturile structurale, concepte um, care trebuie dezvoltate pentru a reveni pe carea creșterii economice și a echilibrului bugetar. Deci, doamnă președinte, urmăresc cu atenție ce va urma în cadrul acestui exercițiu european și sper că ne vom întâlni în mod regulat și uh, chiar dacă întâlnirile de ordin general sunt întotdeauna pasionante, aș dori că pentru viitoarele programe de lucru să ne putem concentra pe aspecte specifice pentru a avansa cu metodă într-o apropiere și o cunoaștere reciprocă cât mai bună a pozițiilor unora și altora. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Thank you very much. Uh, now... Mulțumesc foarte mult. Acum președintele Comisiei pentru Finanțe, domnul Gil Kenneth. Vă rog. Merci, madame la, la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e foarte important astăzi să consolidăm dialogul între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Și astăzi avem această ocazie. Voi uh, intra în uh, inima subiectului, suntem în favoarea unui uh, proces de rigoare bugetară, dar regretăm anumite elemente de fond din recomandarea adresată Belgiei. La, voi menționa patru aspecte. În primul rând, concentrarea doar asupra limitării cheltuielilor, fără a menționa posibilitatea de a găsi uh, noi intrări la buget uh, din uh, Uh, surse, cum ar fi lupta împotriva fraudei sau taxarea tranzacțiilor financiare. Astfel, politicile sociale și de relansare a economiei nu pot să fie eficiente um, sistemul de, de, de uh, taxare automată a salariilor joacă un rol stabilizator social și economic în Belgia și în alte țări. se uită un uh, proces important, e vorba de strategia 2020, indicatorii în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei, indicatorii privind uh, uh energiile regenerabile, eficiența energetică, dincolo de faptul că de, de valoarea intrinsecă a acestor date, uh, aceste date sunt importante pentru pregătirea strategiilor pentru viitor. E nevoie de mijloace pentru relansarea economiei, pentru sprijinirea economiei reale. Cred că trebuie să se dea prioritate tranziției ecologice a economiei. pentru a crea locuri de muncă pentru viitor. În fine, Aș vrea să menționez uh, faptul că se dă prea puțină atenție reformei sectorului bancar și financiar, luptei împotriva speculei, care este cauza unei mare părți a dificultății statelor, dificultăților statelor membre de astăzi și am fi dorit uh, um, mai mult voluntarism în ceea ce privește taxarea tranzacțiilor financiare. În concluzie, în încheiere, mulțumesc raportorilor pentru proiectul de text uh, pe care ni-l prezintă astăzi. Cred că el trebuie să evolueze integrând aspecte sociale de mediu și fiscale, pe care tocmai le-am menționat. Pentru a ajunge la un consens, consens real, trebuie să adăugăm această dimensiune logici de regoare bugetară dacă dorim să ieșim din această situație de criză. Bine, mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Raportorul din umbră de la alte văd că a dispărut, așa că voi da cuvântul uh, doamnei Emily Turner din partea verzilor. Thanks for coming. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Eu reprezint grupul verzilor din Parlamentul European uh, și mă ocup de acest semestru european. Uh, sunt uh, din Danemarca și Danemarca urmărește acest semestru chiar dacă nu are moneda euro. Este un instrument bun pentru a discuta dezechili despre dezechilibre uh, și pentru a avea o abordare comună în ceea ce privește dezvoltarea economică a Uniunii Europene și posibilitățile de coordonare pot fi îmbunătățite în continuare. Deci sprijinim aceste uh, aspecte, dar considerăm că lucrurile se pot îmbunătăți pe de o parte, trebuie să se existe un echilibru între obiectivele economice și cele ale strategiei 2020. Încă nu s-a găsit acest echilibru și e nevoie de coerență între cele două, pentru că cele două strategii uneori pot să, fie în contradicție una cu alta și nu ar trebui să fie așa. Suntem preocupați de asemenea de faptul că trebuie să evaluăm ce s-a obținut în ultimii ani, să vedem ce s-a realizat și ce nu, nu doar să uh, venim cu recomandări noi. Prioritatea, prioritățile guvernului meu au fost repetate într-o anumită măsură și poate acest lucru ar trebui uh, pus sub semnul întrebării puțin. În fine, s-a menționat deja implicarea partenerilor sociali și a societății civile. Sunt puncte cruciale și pentru atingerea obiectivelor strategiei 2020. Și este interesant să vă auzim pe dumneavoastră, reprezentanții parlamentelor naționale. Sper că veți uh, sublinia și avantajele acestui semestru și eventualele probleme pe care trebuie să le rezolvăm împreună pentru ca acesta să funcționeze uh, cu adevărat și să simțim beneficiile. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorii doi reprezentanți ai Parlamentelor Naționale, mai întâi Alex White, uh, președintele Comisiei pentru Finanțe, Cheltuieli Publice și Reformă din Irlanda și apoi Eduardo Cabrita din Portugalia, președintele Comisiei pentru Buget și Finanțe. Aveți cuvântul. Butonul pentru a prinde microfonul este chiar în fața dumneavoastră, nu eu aprind microfonul. Mulțumesc! Uh, Salut acest uh, raport și posibilitatea care ne-a fost oferită nouă de a ne angaja într-un dialog uh, direct cu dumneavoastră eurodeputați în Parlamentul European cu privire la evaluarea semestrului european. Este un punct important de pornire pentru a obține Uh, drept, pentru a avea drept rezultat un uh, program bun pe care să-l gestionăm uh, împreună, cu având în vedere că are o dimensiune profund europeană. Și, bineînțeles, să-l legăm de semestrul național. Câteva cuvinte despre Irlanda, după care câteva comentarii generale. După cum bine știți, Irlanda beneficiază de asistență la ora actuală și ne bucurăm să vă anunțăm că progresăm Uh, respectăm toate angajamentele asumate. Parlamentul pe care îl reprezint, în special Comisia mea financiară, are un rol foarte important de jucat aici. Practic, uh, există foarte multe reforme legate de sistemul uh, bancar, legate de piața muncii, de politica de pensii și așa mai departe, care uh, sunt, uh, la care sunt pe ordinea noastră de zi. În ceea ce privește implementarea semestrului, a obligațiilor din semestrul acesta, pentru că ne aflăm uh, acum într-o perioadă în care beneficiem de asistență uh, comunitară, uh, controlul este foarte uh, mare. Mm, unii ar spune chiar uh, că mereu e cineva cu ochii pe noi, troica și așa mai departe. Am reușit să obținem progrese și este foarte important să nu ne oprim aici, dar în ceea ce privește uh, situația noastră, uh, nu putem să negăm faptul că faptul că beneficiem de ajutor uh, comunitar afectează uh, dezbaterea publică și controlul parlamentar. Totuși, noi facem tot posibilul pentru a ne asigura că, că mm, nu uităm de acest semestru, va fi uh, important uh, și în viitorul apropiat și pe termen lung, uh, și pe măsură ce va trece timpul, să sperăm că vom reuși să ne apropiem din ce în ce mai mult de obiectivele acestea. Pentru a saluta încă o dată acest proces, care este foarte important, vreau să vă spun că ar fi necesar să mai organizăm o dezbatere, nu neapărat astăzi, dar pe viitor, pentru a vedea exact care sunt um, provocările care ne stau înainte în ceea ce privește uh, rolul pe care îl au parlamentele naționale versus Parlamentul Național. Avem responsabilități separate, dar și responsabilități dublate și cred că ar trebui să ne gândim puțin mai bine despre cum anume interpretăm uh, aliatul 13 în Tratatul de Stabilitate. Mă gândesc că asta va fi mai degrabă o dezbatere pentru mâine decât pentru astăzi, dar ideea este că apreciez dacă luați notă de acest comentariu. Uh, da, spune președinta, confirm că analizăm uh, acest aspect menționat de dumneavoastră, pentru că este un uh, subiect uh, pe care trebuie să îl clarificăm. Nu putem să vă tot aducem până, până aici de fiecare dată. Și acum, din Portugalia, Eduardo Cabrizio. Mulțumesc! Vreau să vă spun că Parlamentul portughez este de părere că dialogul din cadrul semestrului european ar trebui extins, pentru că noi vrem să existe o, um, o concentrare a eforturilor Parlamentului European și ale Parlamentelor naționale pentru a avea acest obiectiv comun. De exemplu, Portugalia este o țară care Uh, trece acum printr-un proces de ajustare, dată fiind criza economică și financiară și este foarte important ca credibilitatea, în uh, proiect, credibilitatea proiectului european să fie sporită, odată cu încrederea în acest proiect. Dar asta impune uh, o participare activă dincolo de Parlamentul European. Este nevoie de uh, o Europa solidară, puternică, democratică, dar asta nu se realizează fără participarea actorilor naționali și a parlamentelor naționale. Cu referire la Portugalia, vreau să vă spun că noi trebuie să introducem uh, acasă uh, programe multianuale de planificare financiară și să estimăm uh, evoluțiile pe o perioadă de mai bine de patru ani. Trebuie să prezentăm aceste planuri de fiecare dată. Trebuie să ne adaptăm obiectivele la semestrul european și să ținem cont totodată și de specificitățile Portugaliei. În acest sens, există un memorandum de înțelegere cu instituțiile financiare internaționale în, pentru uh, finanțarea um, economiei de piață. Portugalia a reformat sistemul finanțării autorităților publice în acest proces, plin proces de reformă, Portugalia consideră că este foarte important să menținem disciplina bugetară, dar să o acordăm la obiectivul competitivitate, obiectiv uh, inclus în strategia Europa 2020. Pe lângă disciplină bugetară, asta înseamnă și ocupare și creștere economică. În Portugal, după cum am spus, există măsuri de ajustare uh, în urma procesului de reformă. Dar, din păcate, am văzut că pro aceste proiecte de ajustare au uh, făcut ca șomajul să crească până la 16%. Este cea mai uh, înaltă rata șomajului înregistrată vreodată în Portugalia, care depășește uh, prognoza inițială. De aceea este foarte important ca în semestrul european obiectivul uh, discipline bugetare să fie Uh, după cum am spus, acordat la toate acele uh, efecte sociale care apar negreșit și care sunt resimțite de către cetățeni în mod direct. Avem pachetul celor șase măsuri legislative, iar componenta competitivitate și solidaritate pentru creștere și ocupare trebuie să fie una care să iasă clar în evidență. Mulțumesc! Mulțumesc! Dirk Epping, care acum cuvântul în numele grupului ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să fac câteva comentarii în ceea ce privește utilitatea semestrului european. Discutând despre recomandările specifice pentru fiecare stat membru, sunt de acord cu avizul Comisiei, în mare parte dar nu există foarte multe elemente inovatoare. OCD și FMI emit aceleași recomandări de ani de zile, poate chiar de zeci de ani. Comisia Europeană adesea recomandă statelor membre să întreprindă niște lucruri pe care acestea le fac deja. Și unde nu se întâmplă asta, statele membre tind să ignore recomandările sau să facă exact opusul a ceea ce li se recomandă. Prin urmare, avem 1500 uh, de pagini de analize și de linii directoare politice care par să fie în van. Oare Franța primește ordine de la Bruxelles? Pentru că Franței, printre altele, îi se recomandă că oamenii ar, trebu uh, ar trebui să lucreze mai mult și nu mai puțin. Dar domnul Hollande, un nume care îmi place, spune că uh, vrea să reducă vârsta pensionării și mă întreb, oare va ține cont de austeritatea recomandată de comisie? Pentru că el și-a bazat întreaga candidatură pe un plan anti-austeritate. Aici uh, trebuie să purtăm un dialog uh, relevant și vreau să atrag atenția acestei comisii asupra schimbului de opinii pe care le-am avut cu ministrul de finanțe belgean Van Acere acesta a prezentat o imagine foarte roză a economiei belgiene, dar dintr-o dată se pare că cifrele pe care și-a bazat uh, prezentarea au fost uh, hiperoptimiste. În loc ca Belgia să fie un top performer, uh, Belgia se îndreaptă acum către o recesiune clară. Așa că, în cele din urmă, performanța extraordinară a Belgiei a fost una falsă, una aparentă fostul președinte al Parlamentului uh, belgean cu siguranță uh, va fi de acord cu mine și îl salut pentru că este în încăpere. Dialogul economic cu Belgia nu a fost uh, nimic mai mult decât o întâlnire pentru poza de familie de la sfârșit, de dragul presei. Prin urmare, acțiunea comisiei noastre este oarecum limitată în acest caz. Și asta este, acesta este un lucru dovedit clar de prezența uh, uh, eurodeputaților non-belgieni, pentru că la acea reuniune au discutat mai mult belgeni între ei. Mai mult decât atât, trebuie să sprijinim recomandările Comisiei pentru reforme structurale, mai ales în ceea ce privește o piață a muncii mai flexibilă, un sistem durabil de pensii, uh, concurență în sectorul serviciilor și debirocratizare. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Și acum Trecem mai departe. Avem următoare, următoarele două intervenții din partea Parlamentului Național din Letonia. Ianis Ozolens, vicepreședinte al Comisiei Financiare, și din Lituania, de la Parlament, președintele Comisiei pentru Bugete și Finanțe, domnul Kestusis. Sau, da, domnul Kestusis. Mai întâi din Letonia. Aveți cuvântul. Latvia whose name I've obviously horribly mispronounced. Probabil am pronunțat atât de greșit numele încât nu mă aude. Da, din Letonia, da. Ați spus bine numele țării, măcar. Pentru ca toată lumea să mă poată asculta în letonă, voi vorbi în limba mea maternă. Suntem de acord cu recomandările făcute de comisie. Într-adevăr știm că a avut loc o dezbatere la Consiliu pe această temă, a avut loc o dezbatere și aici în legătură cu publicarea acestor documente privind sistemul european. Da, avem nevoie de un sistem de alertă precoce dacă vrem într-adevăr să avem o piață unică. Letonia crede că programele de convergență și programele de reformă trebuie să meargă mână în mână. Semestrul european are nevoie de niște, ma- de niște indicatori macroeconomici uh, puternici. Previziunile bugetare, de asemenea, sunt foarte importante pentru a, a vedea ce se va face în continuare. Asta până în aprilie trebuie să avem deci toate acestea. Există o legătură clară cu programele naționale. Acestea ar trebui să fie prezentate mai devreme decât este prevăzut acum. Trebuie să privim lucrurile pe termen lung pentru a evalua pe deplin situația. Și trebuie să asigurăm o continuitate în ceea ce privește întreaga structură de supraveghere a semestrului european. Dat fiind cât de mult avem de lucru, trebuie să existe suficient timp pentru pregătirea programelor naționale și a celor de convergență. În cazul Letoniei, e absolut crucial să se păstreze posibilitatea de a include anumite îmbunătățiri în recomandările detaliate. Asta în urma uh, unor discuții, bineînțeles. E foarte important deci să avem aceste contribuții pentru a face modificările de rigoare. Pentru 2012, din păcate, acest lucru nu s-a făcut suficient de bine. Trebuie să existe un dialog suficient de bine structurat între cele două părți. De asemenea, să nu uităm care sunt legăturile dintre diferitele țări în cadrul semestrului european. Credem că ar trebui discutate toate, toate chestiunile care încă nu sunt soluționate, cum ar fi politica fiscală. Ar trebui să încercăm să nu discutăm de același lucru, despre același lucru de mai multe ori. Deci trebuie uh, să simplificăm cât mai mult procedurile din cadrul semestrului european. Nu vrem o suprapunere cu alte proceduri. Vă mulțumim foarte mult. Acum va lua cuvântul președintele Comisiei pentru Finanțe și Buget din Parlamentul Litonia, domnul Graveceas. Graveceas, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă voi eh, exprima în eh, lituaniană. Mulți dintre cei care au vorbit înaintea mea au definit situația actuală și problemele pe care le întâmpinăm. În Lituania ne-am dat seama că nu ai cum să amesteci prea mult lucrurile. Deci nu poți uh, să nu ții cont de tradițiile naționale, de specificul fiecărei țări. Ca și multe alte țări, și Lituania se confruntă cu o criză. Iar atât Parlamentul cât și guvernul lituanian au uh, luat mai multe decizii reușite. Deci trebuie să recunoaștem că totuși am uh, reușit să facem ceva bun. Am tras niște învățăminte în, în urma crizei, iar în ceea ce privește prevederile bugetare pentru anul viitor și rezultatele de anul acesta ne arată că nu vom depăși uh, procentul de 3% ca deficit. S-au făcut de asemenea reforme, acestea sunt implementate destul de bine. După ce am ascultat intervențiile colegilor mei, țin să vă spun că, după părerea mea, acest semestru european este foarte important și din punct de vedere psihologic. În Lituania ne-am dat seama că foarte multe reforme care au de a face cu finanțele publice, cu pensiile, cu sistemul social, nu uh, au doar o dimensiune financiară, ci și una psihologică. Parlamentul litanian, de exemplu, se pregătește acum pentru alegeri. Noul buget va fi adoptat de către următorul Parlament, iar recomandările Comisiei Europene privind principiile generale, privind uh, politica bugetară, sunt foarte importante pentru noi. Țin să subliniez faptul că e foarte important să discutăm și să dezbatem așa cum trebuie toate aceste aspecte. Și asta din acea perspectivă psihologică. Conchid spunându-vă că semestrul european este o ocazie de a căuta soluții în ceea ce privește politica macroeconomică, în ceea ce privește problemele noastre, însă să nu uităm și problemele legate de uh, percepția publicului. Deci salut de aceea semestrul european. Vă mulțumesc. Vom mai avea uh, timp pentru două sau trei intervenții din partea parlamentelor naționale. Dacă cineva dorea să intervină, poate să o facă acum. Între timp, îi dau cuvântul doamnei Marisa Matei de la GUE, din partea Parlamentului European. Sven tot făcea cu mâna semn de aia m-am încurcat, spune doamna președinte. Vă mulțumesc! Ca și cei care au vorbit înaintea mea, aș vrea să vă urez uh, bun venit. Prezența dumneavoastră aici este foarte importantă. Aș vrea să mă refer la poziția Parlamentului în acest domeniu. Îi mulțumesc domnului Gozes pentru propunerea făcută și pentru încercările dumnealui de a împăca diferitele puncte de vedere în legătură cu această chestiune. Eu mă bucur să văd că se încearcă să se echilibreze totuși obiectivele noastre de creștere cu cele de mediu. Eu cred că se face ceea ce trebuie făcut acum. Să nu uităm însă că de multe ori politicile dau greș, nu ating obiectivele făcute eh, și de multe ori se spune că realitatea a fost cu totul alta. Deci de aceea s-a dat greș. Am vorbit deja despre principala problemă care afectează Europa acum și anume șomajul și lipsa de creștere. Și instituțiile sunt diferite de la un stat la membru și nu avem cum să uh, aplicăm o măsură unică pentru toate problemele. Deci nu există o măsură unică pentru toate problemele. În țara mea, în Portugalia, a intervenit Troica pentru a ne salva. Însă această politică e o politică strict de austeritate. Nu se ține cont de importanța creșterii, a ocupării, a locurilor de muncă și despre asta vorbim aici. Această coordonare bugetară la nivel european nu e decât o formă în plus de a disciplina țările din sudul Europei. Deci nu suntem pe picior de egalitate și ne luptăm uh, pentru un tratament egal. Mai este însă foarte mult Uh, de făcut pentru a ajunge acolo. Trecem printr-o criză gravă, avem stagnare și recesiune economică în foarte multe regiuni europene și în situația actuală toate aceste măsuri nu vor fi uh, nu vor însemna decât uh, și mai multă austeritate, o reducere a condițiilor de lucru, a prestațiilor sociale. Și în Portugalia și în alte țări s-a văzut asta. Da, trebuie soluționate dezechilibrele macroeconomice, într-adevăr trebuie redus deficitul, însă e nevoie de o altă soluție. Și nu e o întâmplare că nu reușim să impunem niște sancțiuni pentru deficitul excesiv. Deci nu trebuie afectate uh, atât de mult țările din sudul Europei, în mod disproporționat. Vă mulțumesc. Acum în numele parlamentelor naționale, acum în numele Luxemburgului, vicepreședintele Comisiei pentru Finanțe, domnul Negri, după care din Parlamentul Belgian, domnul De Cru. Domnule Negri, aveți cuvântul. Merci, la euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, salutăm instituirea acestui semestru european. E clar că încercăm tot timpul să ajungem la un echilibru între disciplina bugetară și nevoia de relansare economică prin investiții publice, creând astfel, bineînțeles, locuri de muncă și uh, mai ales uh, protejând locurile de muncă existente. Da, în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor și reforma pensiilor, sunt uh, niște domenii delicate. Însă noi credem că sistemul nostru de indexare a salariilor s-a dovedit uh, uh, viabil în situația actuală. Am reușit ca prin acest sistem de indexare să asigurăm pacea socială în țara noastră. De asemenea, să nu uităm cât de important e ca țările din zona euro să înainteze împreună în ceea ce privește adoptarea acestor recomandări la nivel european. Trebuie să vedem de asemenea, cât de important este să menținem autonomia noastră bugetară și politică. Credem că, sistemul, că semestrul european ar trebui să, să fie un sistem flexibil, viu, care să se îmbunătățească în funcție de nevoile ce apar. De aceea e important contactul permanent dintre Parlamentul, Național, Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Trebuie creat un adevărat cerc virtuos prin care să evaluăm, să verificăm, să discutăm despre măsurile luate și, atunci când e nevoie, să emitem noi recomandări. Deci noi vă încurajăm să continuați pe această cale, lăsând, bineînțeles, marja de manevră de care au nevoie statele membre. Mulțumesc, domnul De Cru din Belgia. Mulțumesc, doamnă președinte. Deocamdată trebuie să vă spun că de 44 de ani sunt membru din, într-un parlament național. Poate că vă mir asta din 68 încoace. Și în acești 44 de ani am văzut lupta încrâncenată între suveranism și lip și pierderea suveranității. Bucățică cu bucățică lucrurile s-au tot schimbat. Am avut și o extindere, foarte numeroasă, a crescut uh, bunăstarea în general, au crescut schimburile comerciale, a crescut piața și în anumit, uh, într-o anumită măsură putem spune că s-au egalizat condițiile de producție, de concurență. Mm. Am ajuns să avem o cultură economică relativ asemănătoare, însă statele nu au ținut pasul. Uh, Statele au ținut cu dinții de o politică suverană, personală, au fost în continuare respons, trași la răspundere de alegătorilor. Și atunci când criza s-a făcut simțită din plin, am dat seama că nu avem cum să avem o uniune economică fără uh, niște criterii uh, comune am început să discutăm despre criteriile legate de deficit, de datorie publică, despre valoarea monedei și trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană și ce se întâmplă în unele state membre, uh, în Belgia, în Spania, ține de această adaptare la um, pierderea suveranității. Nu trebuie să intervenim doar la nivel național pentru a combina relansarea economică și ortodoxia bugetară. Dacă Europa ar avea îndrăzneala și curajul și mijloacele de a-și relansa economica, încercând în același timp să aibă o disciplină bugetară strictă, am avansat într-un anumit ritm, zic eu. Să nu uităm că pe lângă concurența internă ne confruntăm cu o concurență acerbă la nivel internațional și de 44 ani de când sunt deputat am văzut cum au avansat China, India, Brazilia, Indonezia, tot felul de regiuni și de continente au ajuns să aibă un potențial concurențial imens față de sistemul nostru. Deci să nu uităm toate acestea. Deci da, despre asta va fi vorba, despre suveranitate, despre pierderea acestea, despre concurență și despre relansarea economică. Vă mulțumesc! Thank you very much. I... Mulțumesc! Mai am uh, doi, două persoane înscrise la cuvânt din Comisia Econ din Parlamentul European, Pervonș Berez și apoi Sven Gigold. Uh, și apoi voi da din nou cuvântul raportorului dacă nu mai dorește între timp cineva să ia cuvântul. Pervanș. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne-a oferit să avem un schimb de opinii cu parlamentele naționale sau cel puțin anumiți reprezentanțe acestora. Este o etapă euro importantă în cadrul acestui proces pe care l-am um, lansat de mult, încă înainte de criză și vedem cât de important este acest uh, proces. Indiferent ce face Comisia sau Consiliul, noi, Parlamentele Naționale și Parlamentul European, avem lucruri de pus în comun, de comunicat, dacă dorim să credem nu în uh, lumea de apoi, ci în eficiența, eficacitatea uh, semestrului european, mă scuzeți. Pentru că ce mă frapează pe mine este faptul că la Consiliu suntem încă uh, într ehm, o situație neclară. Semnul european există, statele membre transmit programele naționale de reformă și programele de stabilitate și convergență și, la un moment dat, toate acestea se transformă în orientări ale Consiliului care validează recomandări specifice pentru fiecare stat membru. Și rămâne aici o mică ambiguitate cu siguranță creatoare, dar știm că în aceste uh, în, în, în această perioadă nu putem accepta astfel de ambiguități. Raportorul uh, a spus Parlamentelor Naționale că dorim să cooperăm cât mai armonios. Eu aș dori să spun că din acest punct de vedere, primul studiu, prima parte a studiului nostru realizat de persoane din exterior în legătură cu funcționarea eh, semestrului european mi s-a, m-a dezamăgit puțin, dar ce avem acum la dispoziție este o bază foarte utilă, pentru că e vorba de o examinare de tip bottom-up, deci de jos în sus, pentru a evolua ce se întâmplă la nivel de parlamente naționale și pentru a, evalu- a putea uh, evoca perspective pentru viitor. Dacă îmi permiteți, îmi voi exprima mirarea că la pagina 15 când se vor prezintă o versiune simplificată a calendarului funcționării semestrului european, uh, nu apare nimic pe o linie și anume cea care se referă la Parlamentul European. Nu că am fi incompetenți, dar din 2004 încoace, în fiecare lună martie, organizăm o întâlnire cu Parlamentele Naționale pentru a influența Consiliul European din primăvară. Mă mir că pe această linie nu scrie nimic. Pentru că, practic, uh, facem ce e necesar pentru a um, modifica examinarea actuală a creșterii economice înainte de Consiliul European. Deci, hai să fim serioși, nu facem chiar nimic. Invit uh, pe colegi să citească concluziile acestui studiu, bineînțeles, uh, sunt, acestea sunt prioritare. sunt eficiente pentru că cred că se trag învățăminte de pe urma primelor um, exerciții de acest tip. Gaitate de președinte al Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale, am adoptat și noi o contribuție la raportul domnului Gozes, prin care am încercat să facem două lucruri. Pe de o parte, amintesc faptul că pe, pe lângă semestrul european, statele membre trebuie să transmită planuri naționale pentru ocupare. Anumite state au făcut-o, altele nu. Și comisiei nu-i pasă. Și nu e bine acest lucru. Uh, nu e bine pentru că cei care au făcut o treabă au făcut-o degeaba, iar cei care nu au făcut-o nu au fost uh, trași de urechi. Deci comisia trebuie să supravegheze ce se întâmplă, ce fac statele membre sau nu fac, sau dacă nu, nu mai face nimeni nimic. Și, pe de altă parte, pentru anul viitor, cred că trebuie să avem cu toții o viziune clară ce așteptăm de la um, această revizuire anuală, de această evaluare anuală a creșterii economice și, pe de altă parte, să spunem Comisiei că calendarul fixat pentru zona euro este imposibil și, uh, pe de altă parte, faptul că ce recomandă unui stat membru are efecte asupra altor state membre. Aceste spin-over effects, în engleză, nu sunt luate suficient în considerare de către Comisie. Mulțumesc! Carry Vă mulțumesc. V-am lăsat să vorbiți mai mult pentru că avem timp la dispoziție. Ultimul vorbitor înscris la cuvânt este Sven Giegold și apoi dau din nou cuvântul lui Jean-Paul. Aș dori uh, să prezint și eu câteva idei. Acest schimb de opinii este util Și uh, aș spune lui Pervonș că dacă tot plătim studii, mă, tot, tot plătim noi pentru studii, măcar ar putea să ne includă în ele. Problema pe care am identificat-o este faptul că, din punctul meu de vedere, mult din recomandările comisiei uh, nu au fost utile. Sunt probleme pentru că anumite aspecte din strategia 2020 nu sunt incluse la același nivel cu altele și trebuie să insistăm mai mult, de exemplu, asupra luptei împotriva sărăciei și asupra schimbărilor climatice, obiectivelor legate de învățământ, de educație. Dar multe dintre solicitările concrete ale Comisiei, din câte văd eu, pentru țările ale căror situație o înțeleg, mi se pare rezonabile și utile. Acest lucru este valabil și pentru Germania. Problema este că de multe ori recomandările de, se repetă de la un an la altul. Și aș dori să avem un alt schimb de opinii tocmai în legătură cu acest aspect. Pentru Germania, practic toate recomandările cheie sunt aceleași pentru că nu s-a schimbat nimic. Și din păcate, Comisia nu a îndrăznit să spună acest lucru suficient de clar. A spus că s-au făcut parțial lucrurile, pentru că pe, când se comandă, de exemplu, mai mult acces pentru studenții uh, sau elevii mai slabi la uh, învățământ, se schimbă lucrurile încet. Uh, dacă nu s-a schimbat nimic, comisia trebuie să spună, nu s-a schimbat nimic substanțial. În legătură cu uh, impozitarea, uh, um, pentru a doua persoană din familie care lucrează, nu este deloc interesant din punct de vedere fiscal să aibă un loc de muncă. Este o problemă și Comisia spune, a semnalat-o și spune că parțial s-a abordat problema de către Germania. Ar fi bine că Comisia să spună cum s-a abordat problema, ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Uh, mi-a plăcut mult observația colegului din semnatul francez care a spus foarte clar că trebuie să discutăm mai în detaliu lucrurile pe subiecte pentru că doar atunci discuția va avea cu adevărat substanță. De asta e nevoie pentru ca semestrul european să funcționeze. Deci aș spune că toată lumea trebuie să-și facă treaba, comisia trebuie să fie mai uh, uh, strictă, să spune mai transparent cine ce a făcut și cine ce n-a făcut, nu să ascundă aceste lucruri în documente de lucru, să spună în mod foarte transparent aceste lucruri și noi să putem discuta mai în profunzime diferite aspecte. În comparație cu strategia de la Lisabona, am făcut un progres aici, un progres cu adevărat necesar. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul din nou raportorului. Nu mai văd pe nimeni care a dorit să ia cuvântul, așa că, Jean-Paul, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție intervențiile unora și altora, mai ales intervențiile colegilor din Parlamentele Naționale. Cred că în cadrul acestui exercițiu al semestrului european, în clarificarea pe care o realizăm în momentul de față prin diferitele rapoarte, cred că trebuie să înlăturăm anumite uh, temeri. Unii au spus că în statele membre au aspecte specifice și că trebuie lăsate aceste specifici, uh, elemente specifice așa cum sunt. De exemplu, în ceea ce privește metoda de fixarea salariilor uh, evocată de colegul din Suedia. S-a spus de asemenea, colegul din Austria a spus că trebuie să avem o perspectivă pe termen lung, mai ales uh, în țări eh, ca Austria, unde acest exercițiu este plurianual. Dar eu nu cred că putem reduce exercițiul semestrului european la un simplă, eh, o simplă mm, urmărire a ce se întâmplă. Semestrul, obiectivul semestrului european eh, este de a îmbunătăți situațiile și de a favoriza convergența. Și colega din Danemarca a spus uh, um, a semnalat incoerențele. Apreciem acest exercițiu, dorim ca prerogativele Parlamentelor Naționale să fie păstrate. Se propune, un, mulți colegi au uh, propus uh, um, ap aprofundarea acestor uh, subiecte, mai ales în ceea ce privește competitivitatea sau în legătură cu mijloacele alese. Colegul din Austria a spus că Alegerile în legătură cu mijloacele folosite trebuie făcute la nivel uh, național, e adevărat, dar nu putem uh, uh să evităm orice reflexie în legătură cu mijloacele la nivelul uh, procesului de coordonare. În general, ați uh, dorința de a intra mai mult în detalii și noi suntem de acord cu asta. Ați spus că recomandările trebuie să fie mai concrete, să nu se repete doar uh, subiectele obișnuite, ci să abordăm adevăratele probleme și să se evalueze progresele în atingerea obiectivelor fixate pentru a le pune sub semnul întrebării eventual S-a spus că de multe ori planurile de ajustare duc mai întâi la o creștere a șomajului, deci trebuie să verificăm pertinența obiectivelor, să evaluăm rezultatele și deci să se permită o coordonare mai bună la nivel european și național. Voi încheia repetând solicitarea colegului Marini de a ne întâlni în mod regulat, asta dorim și noi, și să discutăm la această întâlnire regulate subiecte specifice, nu doar um, să discutăm o viziune generală. Astăzi, unii și alții au avut posibilitatea de, posibilitatea de a se exprima legătură cu situația așa cum o văd ei și la viitoarele ședințe. Sper că vom putea merge mai departe pe diferite teme, subiecte pentru um, a continua dezbaterea între Parlamentele Naționale și uh, Parlamentul European și repet ce spuneam la început, Parlamentul European nu are ambiții de hegemonie, își cunoaște foarte bine limitele competențelor sale și dorește să conlucreze cât mai bine cu colegii din uh, parlamentele naționale. Vă mulțumesc! Thank you very much, everyone. Vă mulțumesc tuturor! Dezbaterea a fost foarte interesantă. În uh, anii următori dorim să organizăm două întâlniri majore cu parlamentele naționale una înainte de Consiliul de primăvară, în așa numită săptămână europeană și o a doua întâlnire după uh, concediul din vară pentru a evalua semestrul. Deci cam ce facem aici la, această, la întâlnirea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru participarea la dezbaterea noastră și după cum s-a spus, așteptăm cu nerăbdare să ne îmbunătățim relațiile um, și dorim mai multă participare din partea uh, parlamentelor uh, naționale. Uh, comunic colegilor din Comisia Econ că începem voturile doar la 16.30. Uh, Right, we're... Dragi colegi, votăm MIFIR și MIFID, mai întâi regulamentul și apoi directiva. Marcus Ferber, vrei să spui ceva? Știu că Robert vrea să vorbească. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colege, dragi colegi, în ultimele luni, împreună cu raportorii uh, și raportorii din umbră, am elaborat un text care astăzi uh, ne ușurează votul și sper uh, să ne fie încununat efortul de succes la finele acestui vot. În rest, nu vreau decât să mulțumesc tuturor celor care uh, m-au ajutat, care au avut o atitudine constructivă, astfel încât astăzi, în sfârșit, am ajuns la vot. Thank you. Robert. Mulțumesc, Robert. Unde ai dispărut? Oui. Excusez-mă. Euh, madame la președinte. Mulțumesc. Doamnă președinte, dragi colegi, vreau să îi mulțumesc și eu colegului Marcus Verber și tuturor raportorilor din umbră pentru uh, munca noastră rezultatul discuțiilor noastre pe care îl vom vota astăzi uh, sub formă de amendamente și compromisuri. Deci acest rezultat cred eu uh, reprezintă un compromis satisfăcător în general. Grupul meu a avut ezitări mai ales la articolul 24, însă acum putem să ne alăturăm compromisului, uh, compromisurilor generale propuse de domnul Ferber. Țin să subliniez că grupul meu dorește să meargă în plenară și ne rezervăm dreptul de a înainta amendamente. Singur sau cu alții. Amendamente cu privire la anumite aspecte din dosar care, după părerea noastră, ar putea fi îmbunătățite. Vă mulțumesc! Thank you very much. I Mulțumim! Nu mai sunt alte intervenții. Haideți așadar să trecem direct la vot. Avem mai întâi, după cum v-am spus, regulamentul. Mai întâi un vot uh, test. Apăsați butoanele vesele să facă și Marcus. Test vote. I can't see. Oh, right. Right, there's 42 cards plus... 42 de cartele introduse. Ce interesant. Întotdeauna avem o persoană conectată la sistem care nu votează. Dar acum e în regulă. Închidem votul de test. șase de oameni fericiți, doi nefericiți. Bine, compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și mergem la compromisul B, care are câteva pagini două părți. Prima parte a compromisului de pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. A doua pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, care este pe pagina 7, toată lumea, avem și un amendament oral din partea verzilor. Bine. Îl acceptăm? Da? Votăm amendamentul cu... Votăm cu amendament oral cu tot. Un nou text de compromis. Marcus ar trebui ca mai întâi să votăm amendamentul verzilor și dacă acesta nu e adoptat, atunci compromisul C. Mulțumesc. Deci, cu amendamentul oral al raportorului, completează Marcus Ferber. Bine, spune președinta. Amendament oral propus de verzi, care include și un amendament oral... Ba nu, ba nu, se corectează președinta. Deci mai întâi verzii, pentru... Împotrivă? Abține? Se respinge. Și atunci, compromisul ce? Ba nu. Amendamentul oral al raportorului, corectează președinta, amendamentul oral al raportorului pentru. Împotrivă? Abține? Se respinge. Voi verifica. A votat toată lumea. S-a închis votul. de voturi pentru, 8 împotrivă. Bine. Asta a fost uh, amendamentul oral. Cineva a schimbat taberele. Se adoptă amendamentul oral al raportorului și acum putem să votăm și compromisul C cu amendament cu tot pentru. Împotrivă. Abțineri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 J. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. N pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O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 T pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul V pentru împotriva abțineri se adoptă. W pentru mă scuzați, două părți. Prima parte pentru compromisul W, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. X, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y Ba nu, avem uh, amendamente orale. Bine, trei amendamente orale mai întâi, în ordine. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral uh, din partea lui Alde pentru, împotrivă, abțineri, se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 Și acum compromisul întregimea sa pentru împotriva abțineri s-a adoptat. Bun. Compromisul AA. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul AB. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul AC. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AD. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AE. Pardon, un amendament oral. Noi mai întâi acesta. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă acest amendament oral și acum amendamentul de compromis cu amendament oral cu tot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la AF cu amendament oral din nou. Mai întâi acesta pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și uh, amendamentul de compromis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 759. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 760. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. AG. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AH. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AG, AG, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AK, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AL, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AM, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AN, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, AO pentru împotrivă abțineri se adoptă, AP pentru împotrivă abțineri se adoptă, 97, mai să-l găsesc, spune președinta. Da, dăm pagina. Un amendament oral al raportorului mai întâi. Amendamentul oral, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă și amendamentul 97 cu amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AQ pentru împotrivă abțineri se adoptă. AR pentru împotrivă abțineri se adoptă. AS pentru împotrivă abțineri se adoptă. AT pentru împotrivă abțineri se adoptă. AU pentru împotriva abțineri se adoptă, AV pentru împotriva abțineri se adoptă, AW pentru împotriva abțineri se adoptă, AX pentru împotriva abțineri se adoptă, mă pierd în alfabet, AY pentru împotrivă obțineri se adoptă, AZ pentru Mă scuzați, spune președinta, mi-am dat drumul la gură pe două părți. Uh, prima parte pentru AZ. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, acum trecem la BA. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă BB pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. BC, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BD, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acesta. BE, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BF, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BG, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BH, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. BI pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Dar ce s-a întâmplat cu 193? Nu votăm. BJ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum electronic textele. S-a deschis votul. O secundă, vă rog. Unul în plus de la PPE. Știu că vreți să-l sprijiniți pe Marcus, dar vă rog să vă abțineți. Da, s-a închis votul. 45 pentru nimeni împotrivă. Încă o dată pentru rezoluția legislativă. S-a deschis votul, vă rog să ne deschideți votul de fapt. Secretariatul a adormit, spune președinta, dar vă rog frumos să vă treziți că mai avem. Votați, votați. Încă 5 butoane, vă rog frumos. 3, 2, încă două butoane, da? Un buton. Perfect. Și acum închidem votul. 45 din nou pentru, nimeni împotrivă. Nimeni nu s-a abținut. Mulțumesc foarte mult. Trecem direct la directivă și vreau să știu dacă lumea este pregătită pentru directivă. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B, uh, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul C. Pagina 8. Compromisul C, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E când ajung la el cu un amendament oral. Mai întâi un amendament oral de la GUE, cine pentru, împotriva abțineri se respinge. Deci compromisul E, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F cu un amendament oral Votăm, deci, amendamentul al de la cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. Compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H, amendamentul al de la GUE pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ce s-a întâmplat cu compromisul I? Pentru că se pare că nu este. Trecem la compromisul J. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pe pagina 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N cu un amendament oral, amendamentul oral al raportorului, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul acum pentru împotriva abțineri se adoptă de asemenea compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul P cu un amendament oral de la socialiști cine e pentru amendamentul oral pentru împotrivă abțineri se adoptă Mai avem încă un amendament oral de la ALDE. Votăm acum cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mai avem încă un amendament oral din partea verzilor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum vot pe părți prima parte al compromisului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul Q. Pagina 37. Deci compromisul Q, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R. Compromisul R, cine pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul S. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul T. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul V pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y. Mai întâi amendamentul oral al GUE. cine pentru? acest amendament oral pentru, împotriva abțineri se respinge. Și apoi compromisul, așa cum era el, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. AC pe, eh, vot pe părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A, D, La mine este în a doua secțiune cu foile de vot. Pentru împotriva abțineri se adoptă. a e pentru împotriva abțineri se adoptă.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 Trecem la compromisul AI, pagina 58, AI pentru împotriva abțineri se adoptă AJ pentru împotriva abțineri se adoptă AK pentru împotriva abțineri se adoptă AL pentru împotriva abțineri se adoptă AM pentru împotriva abțineri se adoptă AN prim, mai întâi un amendament oral din partea socialiștilor pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul împreună. Bun. Tocmai am votat uh, împreună amendamentele orale. Nu vă plângeți. Dar dacă numărați compromisul AN cu cele două amendamentelor incluse, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AO Pagina 67. AO. Pentru împotriva abțineri se adoptă AP. Pentru împotriva abțineri se adoptă AQ pentru împotriva abțineri se adoptă, AR pentru împotriva abțineri se adoptă, AS pentru împotriva abțineri se adoptă, AT pentru împotriva abțineri se adoptă, AU pentru împotriva abțineri se adoptă, AV pentru împotriva abțineri se adoptă, Compromisul AW pentru împotriva abțineri se adoptă, AX pentru împotriva abțineri se adoptă, AY pentru împotriva abțineri se adoptă, AZ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BA pentru împotriva abțineri se adoptă, BB pentru împotriva abțineri se adoptă, BC pentru împotriva abțineri se adoptă, BD pentru împotriva abțineri se adoptă, BE pentru împotriva abțineri se adoptă, BF pentru împotriva abțineri se adoptă, BG pentru împotriva abțineri se adoptă, BH pentru împotriva abțineri se adoptă, BI pentru împotriva abțineri se adoptă, BJ pentru împotriva se adoptă, BK. A, nu mai sunt. Amendament oral. Amendamentul al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BK cu amendamentul oral, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. BL pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. BM pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. BN pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. BO pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. BP, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. BQ, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 220 acoperit, amendamentul 3 retras, B, compromisul BR pentru împotriva abțineri se adoptă. BS cu amendament oral al raportorului. cine pentru acest amendament oral? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. BS cu amendamentul oral pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. BT pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. BU. BU pentru împotrivă abțineri se adoptă. BV pentru împotrivă abțineri se adoptă. BW pentru împotrivă abțineri se adoptă. BX pentru împotrivă abțineri se adoptă. BY pentru împotrivă abțineri se adoptă. BZ pentru împotrivă abțineri se adoptă. CA pentru împotrivă abțineri se adoptă. CB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CH Mă scuzați, aici avem două părți la CH. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. CI pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ce J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. k pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. l pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. m pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. n pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. o pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CP pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CQ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CR pentru, ă, două părți, mă scuzați, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CS pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. CT pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Acum vom vota textul modificat. S-a deschis votul. Ați votat cu toții 44 de voturi pentru nicio abținere, niciun vot împotrivă. Votăm acum rezoluția legislativă. S-a deschis votul. Yeah. One more to vote if you're voting. Ați votat? Încă o persoană trebuie să voteze. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Tot 44 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc. Marcus, dorești să iei cuvântul? Da, vreau să mulțumesc sincer tuturor pentru că Mm, nu, lucrurile nu au fost atât de clare până în ultimul moment. Nu m-aș fi gândit că semnalul este atât de clar, dar este foarte bine, foarte bine că avem un numitor comun aici la comisia noastră parlamentară și vrem reguli mai stricte pentru uh, mediul financiar, vrem să protejăm uh, contribuabilul, să protejăm uh, uh investitorii. Uh, suntem dispuși să negociem, Consiliul încă nu este pregătit, dar nu-i nimic, poate să preia totul direct de la noi. În ceea ce privește procedura, Chit că rezultatul este foarte, foarte clar. Trebuie să obținem um, avizul plenarei și sper să ajungem deja în plenară în octombrie, pentru ca și acolo să avem un vot la fel de clar, pentru ca mai apoi să negociem cu Consiliul de Ministri. Mulțumesc! Ok, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Văd că și Robert pare să fie de acord. Ole, a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să-i mulțumesc lui Marcus și celorlalți uh, raportori din umbră. În numele grupului ALDE, vreau să vă spun că ne bucurăm că de data asta suntem de partea majorității. Vă mulțumim foarte mult. Cred că suntem cu toții de acord că vom continua cu votul în plenară când va veni momentul pe ordinea de zi. Las la latitudinea secretariatului uh, să includă acest uh, punct pe agenda de la plenara din octombrie, presupun. We've got another vote somewhere. Right. Is this my voting list? That is your voting list. Okay. And this is your secretariat uh, sitting next to here. Okay. Are we, are we organised? So we're moving on now to the... Uh, Continuăm cu proiectul de raport al colegului Sampoterho privind o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul pe internet și de pe telefonul mobil. Mă uit în sală să văd unde e raportorul, asta în caz că voi avea nevoie de ajutor la vot. Îi rog pe cei ce părăsesc sala să o facă în liniște. Începem. Amendamentul 20 pentru... Văd că nu prea indicați împotriva, ține se adoptă. 21 pentru... Putem vota de la 21 până la 28, vă rog? Vă rog să votăm în bloc de amendamentele de la 21 la 28. Pentru?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 abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă. A, putem verifica amendamentul 39, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, însă vom, vom verifica. everybody voted? Votes closed. Închidem votul. Se adoptă 26 la 15. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, însă prefer să verificăm. Every voted, votes closed. Se adoptă 22 de voturi pentru, 21 împotrivă. Uneori chiar mă pricep. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. IMCO 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. IMCO 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. IMCO 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59 pentru, 59. Cozes. Ok. Right, we're voting 50. Votăm amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 14. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60. Pentru, 60. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 15 pentru, Suntem la amendamentul IMCO 15. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru două părți. Prima parte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vom verifica. Cred că și data asta este combinația 22 la 21. Ce v-am zis eu? Deci se adoptă. 69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 Compromisul G pentru uh, trei părți. Prima, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a treia parte vom verifica deoarece a fost o combinație dificilă. Votes closed. 21. Uh, Închidem votul. 22 la 21, însă invers. Respins cea a treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica și votul la cea a treia parte. Lipsau niște voturi. Cea a treia parte la compromisul G. Uh, respinsă. 20 de voturi pentru, 23 împotrivă. Optzeci pentru pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, Abțineri, cred că e respins, însă vom verifica. Era mai ușor pe vremuri. S-a închis votul 20 de voturi pentru 23 împotrivă. 84 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H. Nenumărate părți, patru mai exact. Prima, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins, însă vom verifica mai bine. Votați, a închis votul, respinsă. 26 la 17. Cea a treia parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, însă vom verifica din nou. S-a închis votul. A trecut cu 22 la 21. Cea de-a patra parte. Putem face și pariuri pentru, împotrivă. Cred că vor verifica din nou. Everybody's voted, votes closed. S-a închis votul. 22 de voturi la 21. E, și de data asta. <laughs> Trecem la 96. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 98 pentru, 98 Da, aveți dreptate. Mele scrie acolo că trebuie să trec la 99. 99 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica amendamentul 99. S-a închis votul. Respins. 22 la 21. Compromisul I pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că mai bine am face să verificăm. La 104. One more to vote if you're... Încă o persoană trebuie să voteze. Închid votul. 21 la 21 respins. Compromisul J pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul K se adoptă. Compromisul L, L pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul M pe două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la IMCO 19. IMCO 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica amendamentul 120, vă rog. Everybody's voted, votes closed. And... Se adoptă 22 de voturi la 21. Compromisul N pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, respins. IMCO 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Text original, alineatul 24, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Referirile în bloc, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri. Putem verifica amendamentul 4, vă rog? Every voted, votes closed. And... Se adoptă 22 la 21. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Respins. Text original, considerentul B, pentru împotrivă se adoptă. Considerentul C, text original, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 A votat toată lumea, s-a închis votul. Se, do- se adoptă 21 de voturi pentru, 22 de abțineri și niciun vot împotrivă. Însă se adoptă. Chiar dacă au fost așa de multe abțineri. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc raportorului. La diverse nu avem nimic de spus. Următoarea reuniune are loc pe luni, pe 8 octombrie luni.